subiect, așa ar putea să-și ia alții exemplu după dânsa și să participe mai mult la aceste dezbateri. Da, într-adevăr, spune președintele, eh, dezbaterea s-a închis, votul va avea loc miercuri la prânz. Iar acum trecem la raportul doamnei Svensson în legătură cu violența împotriva femeilor respectiv noul cadru de reglementare uh, și prioritățile acesteia pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Mai înainte de toate, uh, doamna reportor, vă rog să faceți cunoscut raportul dumneavoastră. Tack, herr talman. vill börja med att tacka... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și uh, colegilor din uh, Comisie pentru angajamentul de care au dat o vadă în ce privește combaterea violenței împotriva femeilor. Înainte de votul de mâine și înainte de discuții, aș putea să uh, aș fi putut să spun câte femei sunt afectate de violență, câte femei au fost uh, ucise, dar nu voi face acest lucru, ci voi încerca să uh, vă transmit imagini cu uh, asemenea cazuri de violență. O voi face înainte de vot pentru ca fiecare membru al Parlamentului European să înțeleagă că acum avem posibilitatea să combatem această violență pentru ca mâine ei să voteze în favoarea acestui raport să vă imaginați că o mamă le citește o poveste copiilor înainte de culcare, ușa este deschisă brutal, tatăl stă în pragul ușii, ce se întâmplă? Copiii își trag plapuma peste ochi ca să nu vadă ceea ce urmează să se întâmple. Ei îl aud pe tată țipând, aud pași, țipete, lovituri, o aud pe mama țipând. Aceasta este o imagine. Altă imagine, o femeie care uh, a fost abuzată ani de zile, decide ca în sfârșit să iasă din această relație, să creeze o altă uh, ambianță familială pentru ea și copiii săi. Fuge de acasă, are norocul să găsească un loc într-un adăpost pentru femei abuzate și uh, Uh, uh, în momentul în care copiii um, pleacă de la program la grădiniță, uh, tatăl um, îi așteaptă și îi înjunghe, îi ucide. Deci, um, acestea sunt exemple de violență cumplită în familie, în familie împotriva femeilor și asemenea cazuri se întâmplă atunci când femeile decid să părăsească această relație. O femeie nu poate să obțină pe cale normală un divorț în uh, momentul în care bărbatul consideră că femeia este proprietatea lui și că are putere absolută asupra femeii. O altă imagine. O fată tânără iese de la cinematograf eh, și a rămas bun de la tânărul cu care a fost acolo, spune ne vedem pe mâine, aude pași eh, în urma sa, este atacată, eh, este violată, supraviețuiește, dar va trebui să trăiască toată viața cu această traumă. Avem uh, și alte cazuri de violență împotriva femeii, de mutilare sexuală împotriva femeilor. Comisia își propune pentru perioada 2011-2012 să elaboreze o comunicare în legătură cu aceste de cazuri de violență împotriva femeii pentru a elabora și un plan de acțiune pentru prevenirea acestor uh, cazuri. Salut această intenție a Comisiei și aștept această comunicare. În măsura în care femeile devin victima violenței pentru că sunt femei, nu putem spune că trăim într-o societate democratică în care există egalitatea de gen. Pentru că ă, posibilitățile de viață ale femeii sunt condiționate, sunt limitate ă, prin ă, abuzuri. Ele sunt victime ale violenței motivată sexual. Dar uh, nu trebuie să vedem în femei doar victima, există și femei puternice care cu sprijinul societății reușesc să se libereze de acest statut nedemn și să creeze un viitor pentru sine și pentru copiii săi. Vă mulțumesc! Sir. În spirit de compasiune pentru cauza femeilor, um, o rog acum pe doamna Malmström să Uh, din, ia cuvântul din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă Svensson, pentru uh, prezentarea noastră introductivă uh, impresionantă pe acest subiect important. Combaterea violenței împotriva femeilor este o prioritate absolută pentru Comisia Europeană. Așa cum arătați, există o mare problemă a violenței împotriva femeilor în Europa. Tocmai de aceea încercăm, prin acțiuni centrate pe această temă, să uh, combatem acest uh, fenomen. Uh, comunicarea noastră se înscrie în același cadru de intenție susținem inițiativa aceasta și încercăm prin ea să exploatăm sinergiile care se oferă între cele întreprinse de comisie și cele de Parlament. În raportul dumneavoastră a, a, uh, menționați anumite aspecte care sunt deja acum a, uh, conținute în programul nostru de combatere a violenței împotriva femeilor. Sigur că pentru aceasta avem nevoie de un temei juridic uh, foarte clar, care ne este de altfel și oferit de tratatul de la Lisabona. Grupurile extrem de vulnerabile, femeile și copii trebuie protejate. Iar în urma uh, uh, expunerii la acte de violență trebuie să existe o asistență specială. Femeile sunt extrem de vulnerabile dacă în uh, mediul domestic au suferit uh, abuzuri fizice sau sexuale. Ele trebuie tratate cu uh, demnitate și cu uh, cunoștințe de specialitate, pentru că aceste femei au nevoie nu numai de protecție, dar și de asistență uh, de specialitate și trebuie să fie compensate pentru suferințele uh, uh, trăite. Este important ca Comisia să consolideze poziția victimelor în Europa și tocmai de aceea, într-un prim pas, prezentăm un pachet legislativ pentru a susține victimile Uh, actelor de violență și pentru recunoașterea reciprocă și impun, implementarea reciprocă a măsurilor de protecție. Comisia, de asemenea, va oferi uh, un cadru de o inițiativă de uh, legislativă pentru a uh, putea impune în, și aplica cu uh, caracter de reciprocitate măsurile de protecție împotriva femeilor, astfel încât at, uh, astfel încât traversarea unei frontiere statale să nu constituie pentru o femeie un impediment în acest sens. Acest cadru de legislație general va fi completat de alte instrumente care se vor centra pe anumite nevoi specifice ale victimelor. De exemplu, Comisia încearcă să contureze acțiuni concrete împotriva uh, mutilării genitale feminine. În același timp, dorim să lansăm niște campanii de conștientizare și să realizăm statistici mai exacte privind violența împotriva femeilor. De asemenea, în cadrul acțiunilor sale pentru egalitate de gen, uh, Comisia dorește să culeagă niște informații suplimentare uh, pentru a își dirija uh, măsurile în direcția cea bună. Există programul Daphne 3, care Uh, reunește pe lângă comisie și multe ONG-uri și acesta se înscrie în același context. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Și acum, în numele grupurilor parlamentare, urmează mai întâi, în numele Partidului Popular European, domnul doamna Jimenez uh, Veseril. Aveți timp eh, de două minute, vă, vă rog. La mai... Vă mulțumesc. De cele mai multe ori, când am vorbit în Parlamentul European, am făcut-o pentru a denunța violența împotriva femeilor. Și iată, din nou, combat aici acest fenomen. Mm, cred că trebuie să discutăm în continuare în public în legătură cu această încălcare a drepturilor omului. Nu putem să nu vorbim despre asta, deoarece E o cauză atât de importantă, iar Parlamentul European este practic calea cea mai bună de care dispun pentru a apăra aceste femei care sunt maltratate zi de zi și care au nevoie de noi, de legiuitori, pentru a, for- a forța statele membre să pedepsească agresorii în funcție de cât de grav este delictul și pentru a ajuta și victimele. O pătrime din femeile europene suferă de pe urma violenței de gen cel puțin o dată în viață. De asemenea și copiii în aceeași proporție și de aceea e imposibil să nu cerem un angajament mai mare, așa cum a spus și Comisia în planul său de acțiune. Cred că trebuie să insistăm din nou și din nou pentru a fi protejate victimele, așa cum am făcut și cu ocazia Ordinului European de Protecție a Victimelor, la care am fost raportor și sper că asta să se întâmple cât mai repede. Acest raport s-a bucurat de un mare consens și sprijin de la bun început, ceea ce arată că atunci când abordăm violența domestică care afectează toate persoanele dintr-o, femeie, dintr-o familie, atât copiii cât și adulții, chiar și cei vârstnici. Deci nu este ocazie când ar trebui să dăm dovadă de oportunism politic, deoarece cu toții trebuie să combatem acest fenomen. În primul rând, trebuie să combatem cu glas tare de zeci de ani vorbim de violența împotriva femeilor, însă nu am reușit să reducem numărul de decese. Deci ceva nu se întâmplă așa cum trebuie. Deci de aceea să uităm de demagogie și să trecem de la vorbe la fapte să dăm ajutor real femeilor, să se aplice legea necesară pentru ca femeile să poată trăi cu demnitate și în siguranță. Și toate victimele trebuie să știe că eu voi fi întotdeauna aici în Parlamentul European pentru a vorbi în numele lor, pentru ca împreună să înfrângem acest dușman teribil care pune capăt atâtor vieți omenești. Ajunge, asta vă spun și vă cer și tuturor să spuneți același lucru. Ajunge, nu mai vrem așa ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, nu voi întrerupe femeile pe acest subiect, dar vă rog totuși să respectați timpul de vorbire alocat. Doamna Thompson din partea socialiștilor și democraților, două minute. Uh, mulțumesc. Și femeia din Europa este victima violențelor sexuale. Fiecare a zecea femeie din Europa are probleme și uh, mulți copii de asemenea sunt victime ale uh, violenței în familie. Acestea sunt statisticile din Europa. Trebuie să facem ceva, nu ne putem permite să închidem ochii. Nu vreau să mai aud povești despre femei cărora bărbații le-au aruncat acid sulfuric în față, sau uh, au fost um, în vreun fel uh, victima violenței. Este o rușine inclusiv pentru istoria Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum, violența trebuie stopată din acest motiv, acest raport este atât de important. Trebuie să dăm un semnal că Parlamentul European este de părere că violența împotriva femeii înseamnă o încălcare a drepturilor omului. Comisia trebuie să reacționeze. Ne dorim o directivă care să stopeze violența împotriva femeii. Este nevoie de o abordare coordonată și uh, trebuie să încercăm să protejăm Uh, victimele. Trebuie să ne asigurăm că nimeni în Europa nu poate scăpa de pedeapsă dacă a comis violențe împotriva femeii. Trebuie să acționăm de asemenea um, pentru prevenire, pentru că uh, trebuie pe plan politic să facem ceva împotriva violenței. Mulțumesc și acum din numele grupului ALDE are cuvântul doamna Pârvanova, tot timp de două minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Vreau să mulțumesc mai întâi raportorului pentru eh, excelenta muncă și să le mulțumesc și colegilor care nu încetează să lupte împotriva violenței aplicate femeilor. Violența împotriva femeilor nu este doar ceva ce trebuie combătut, ci trebuie combătută rapid, imediat de aceea trebuie introduse instrumentele la nivel european în acest sens. Știm că există discrepanțe foarte mari între statele membre în ce privește legislația de combatere a violenței aplicate femeilor. Anul trecut, o analiză a revelat discrepanțele care există între diferitele piese legislative, reacțiile, capacitățile de reacție, nivelurile de protecție. Tocmai de aceea avem nevoie de un cadru de reglementare general la nivel european. Anul trecut ați prezentat uh, și un plan de acțiune pentru implementarea programului de la Stockholm. Însă multe state membre nu reușesc să implementeze legislația în așa fel încât să protejeze femeile de toate formele de violență, și, din păcate, jumătate dintre uh, cetățenii europeni practic nici nu sunt incluși în domeniul de aplicare a acestui instrument. De aceea trebuie să existe noi cerințe minime care să fie integrate într-un cadru de reglementare strategic care să se adreseze tocmai acestei violențe determinate uh, de gen. Trebuie, în paralel, să fie desfășurate campanii de conștientizare eu mă gândesc, de exemplu, uh, la un an european de combatere a tuturor formelor de uh, violență împotriva femeilor. În, suntem în uh, curs de strângere a unor semnători pentru acest lucru. Trebuie să există, pe lângă tratatul pe care dumneavoastră l-a apărat și îl implementați, și măsuri și propuneri foarte concrete pe care să ni le oferiți pentru a combate violența împotriva femeilor. Dulde. Mulțumesc, spune președintele, în numele Verzilor și EFA ia cuvântul doamna Cornelison timp de un minut și jumătate. Uh, I am happy that... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că combaterea violenței împotriva femeilor este o prioritate atât pentru Comisie cât și pentru Parlament. Avem deci un obiectiv comun pentru a progresa în următorii ani și sper că acest raport să fie, să fie o contribuție importantă la pachetul privind victimele pe care ne-l promite Comisia. Și sperăm că acest pachet, la rândul lui, să fie unul din aspectele în care să avem o strategie paneuropeană care să includă sprijinul pentru victime, dar și alte aspecte din lupta împotriva violenței. De exemplu, avem nevoie de un nivel minim de servicii de asistență. Fiecare femeie trebuie să aibă acces la un adăpost, la asistență juridică gratuită și la asistență psihologică. Trebuie, de exemplu, să protejăm femeile migrante care nu au un permis de ședere permanent și sunt de aceea și mai vulnerabile. Acest raport include foarte multe aspecte importante, iar noi, verzii, sperăm să putem, să putem vota în favoarea acestui raport. Însă, dacă considerentul G și alineatul 19 rămân, unde se spune că prostituția e o încălcare a drepturilor omului, fără să se facă diferența între prostituție voluntară și involuntară, ei bine, atunci ne vom abține. Sper să nu ajungem atât de departe și sper să avem un raport cât mai sprijinit pentru Comisie și pentru statele membre. Sperăm că aceasta să fie contribuția noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Și acum urmează doamna Cescova, timp de două minute, în numele conservatorilor europeni. Vážený pane předsedo, vítám tuto zprávu Evropské... Mulțumesc. Apreciez foarte mult acest raport de inițiativă al Parlamentului European și consider că statele membre trebuie să elaboreze măsuri legislative pentru a stopa violența împotriva femeii. O formă importantă a violenței împotriva femeilor este violența la domiciliu. Nu este o chestiune privată a familiei acest tip de violență. Grupul nostru politic dorește să susțină familia și copiii și să pună capăt violenței domestice. Pentru că violența domestică are efecte catastrofale pentru toți membrii ai familiei, dar în primul rând pentru copii. Copiii sunt martori ai actelor de violență în familie, uh, unor acte de violență repetate. Consideră că violența este o normă de conduită curentă și probabil că pe viitor vor deveni și ei violenți la școală sau în viața lor de familie. Violența împotriva femei uh, dovedește existența inegalității între bărbat și femeie și are o influență inclusiv asupra poziției femeilor în societate. Femeile care sunt victimă ale violenței domestice adesea sunt dependente din punct de vedere economic, deci sunt dependente de făptuitor, de autorul actelor de violență. Și um, de asemenea doresc să își ocrotească copiii. Este nevoie de o dezbatere la nivelul societății, de asemenea de campanii de inițiere, de informare pentru prevenirea violenței, pentru că de multe ori femeile ezită să vorbească în public despre experiențele lor traumatizante și uh, măsurile legislative europene trebuie să găsească formule să le protejeze. Eh, Și acum trecem la lorile de cuvânt în nume propriu. Nu înainte de a da cuvântul doamnei Figuerero în numele GUE. Domnule președinte, acest raport este foarte important pentru că formulează o abordare nouă, globală, pentru lupta împotriva acestei forme de violență specifică de gen sunt propuse măsuri foarte concrete, inclusiv sancțiuni penale. De asemenea, foarte important este că se abordează și domeniul prevenției. Este foarte important să creăm toate uh, condițiile pentru ca aceste femei să se poată emancipa. Ele nu trebuie să uh, continue să lucreze în uh, locul de muncă precare, în condiții să trăiască în uh, condiții de sărăcie. Trebuie să fie măsură să-și uh, gestioneze singur destinele și să iasă din această relație de dependență uh, între uh, care îmbracă de asemenea adesea forma prostituției. De, foarte, de prea multe, în prea multe rânduri, femeile nu își pot determina singure destinul. Trebuie să punem capăt acestei forme de violență pentru că există uh, Uh, multe forme de violență, dar aceasta este o, o, o formă specială și extrem de uh, puternică a violenței care afectează drepturile fundamentale ale femeii, ale omului. În plus, această formă de uh, violență se transmite prin copiii care asistă la această violență. Comisia trebuie să uh, își asume răspunderea, să ia frele în mână și să facă ceva pentru a stăvili această violență împotriva femeilor. Mulțumesc, spune președintele, și acum trecem la uh, luările de cuvânt în nume propriu. După cum spuneam, doamna Matera are timp de două minute. Președinte, comisaria... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor reprezintă una din prioritățile președinției maghiare. De aceea, vă rog să faceți tot posibilul pentru a adopta măsuri pe termen lung în sectorul social, juridic și politic pentru a putea elimina această formă de violență și pentru a ajunge la adevărată egalitate între sexe. Eu însă, împreună cu alte persoane de aici, am promovat uh, crearea acestui, instituirea anului european de viol- împotriva violenței față de femei, pentru a-i sensibiliza pe toți cetățenii. În planul de acțiune 2010-2015, Comisia recunoaște faptul că trebuie să facem tot posibilul pentru a combate violența împotriva femeilor. E ceva ce merită salutat, însă așteptăm niște acțiuni concrete. În planul strategic uh, pe care Comisia intenționează să-l uh, prezinte, ar trebui să fie incluse măsuri legislative și practice pentru a le garanta victimelor o protecție adecvată din partea sistemelor naționale de justiție penală. În Europa, între 20 și 25% dintre femei au suferit de pe urma violenței cel puțin o dată în viață și se crede de asemenea că 500 de mii de femei care trăiesc pe teritoriul Europei au fost mutilate genital. Și din păcate aceste statistici alarmante sunt în creștere și de aceea e nevoie să intervină cât mai repede instituțiile europene. Violența împotriva femeilor are urmări nefaste asupra tuturor membrilor familiei femeile nu se mai simt sigure în fața copiilor și aceștia devin și ei victime la rândul lor. Violența împotriva femeilor e un fenomen greu de, de controlat, deoarece de foarte multe ori femeilor victimele rușine să denunțe în fața autorităților aceste cazuri de violență. Rolul autorităților e dificil, însă e necesar. De aceea și eu, ca doamna Veseril, voi spune că ajunge. Suficient. Trebuie să punem capăt violenței împotriva femeilor. Vă mulțumesc. Estrella, képviselő nőnek a... Și acum da cuvântul doamnei deputate Estrella, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, în calitate de raportoare din umbră. O felicit pe raportoare pentru acest document excepțional care merită sprijinul grupului meu politic. S-a spus deja că violența împotriva femeii constituie o încălcare gravă a drepturilor omului. Poate cea mai gravă. Știm cu toții că femeile care au devenit victime ale violenței trebuie să renunțe la multe din libertățile lor fundamentale și sunt expuse la violențe repetate. Cu ceva timp în urmă am vizitat un centru de primire a femeilor victime ale violențelor din Portugalia și am stat de vorbă cu femeile din acest centru care mi-au spus că practic toată viața au avut de suferit și doar în momentul în care au mai crescut copii, care au exercitat asupra lor presiunea de a încerca să se elibereze, au decis să solicite sprijinul eh, societăților non-profit. Uh, Ehm, de multe ori copiii când ajung la maturitate ehm, în numele mamei adresează o plângere în instanță împotriva tatălui abuziv. De multe ori eh, femeile pierd eh, dreptul de custodie asupra copiilor, ceea ce este nepermis pentru că femeile trebuie să fie respectate. Nu putem să mai permitem ca femeile să fie victime ale violenței nu trebuie să mai permitem ca femeile să fie obligate să trăiască în asemenea circumstanțe. Aș dori să mai adaug ceva. Violența împotriva femeilor este și un atac la adresa democrației, pentru că este clar că aceste femei nu mai pot să-și exercite drepturile democratice. Eu cred că împreună putem combate acest fenomen. Mulțumesc! Eh, Mulțumim și acum eh, dăm cuvântul și unui bărbat, domnul Wojciechowski, pe această temă care privește în primul rând femeile și să-mi iertați această observație subiectivă. Domnule președinte, vă mulțumesc. În lupta noastră împotriva violenței aplicate femeilor trebuie să avem în vedere în primul rând violența do- domestică. Și violența domestică cere niște măsuri uh, uh, legislative foarte ferme. Însă aș vrea să se noteze și o altă formă de violență. Uh, violența statului împotriva femeii. Statul care ia copii din mâna, din brațele femeilor. Nu există nicio formă de violență mai acerbă decât cea prin care femeile își pierd copiii pe diferite uh, motive. Recent în uh, țara mea a fost uh, îndepărtat un copil din, uh, din, de, de la mamă pentru că aceasta s-ar ruga prea mult în loc să ofere îngrijirile de rigoare copilului dar există și alte contexte în care uh, copiii sunt uh, scoși din familia naturală, de exemplu atunci când uh, au loc conflicte conjugale, asistăm adesea la scene extrem de dramatice în care poliția sau alte organe ale statului vin să ridice copiii, să-i despartă de mame. Cred că uh, depreciem familie prea mult prin, uh, prin intervenția exagerată a statului, folosindu-ne de această umbrelă care, care este uneori uh, uh, legea. Copiii au nevoie de mamele lor, așa cum mamele nu trebuie să fie lipsite de copiii lor. Familiile trebuie susținute dar legăturile familiale nu trebuie rupte pentru că uh, astfel uh, terapia va fi mai, mai dăunătoare decât boala. Mulțumim frumos, doamna Skridlevska, două minute. Să dovolenim odnoszę și de faptul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul va adopta acest raport care are o abordare multiplă în ceea ce privește combaterea acestui fenomen. Și cu siguranță doar o abordare integrată la mai multe niveluri, social, juridic, educațional, poate uh, da roade. Ne așteptăm totuși uh, să avem o propunere de directivă care să se concentreze doar pe combaterea violenței împotriva femeilor și sperăm ca această propunere să fie făcută cât mai curând. Aș avea și alte comentarii. E foarte important ca violența față de femei să fie percepută uh, nu doar din perspectiva femeii sau a unității familiale. Ar trebui să ne gândim și la costurile pe care trebuie să le plătească întreaga societate pentru acest fenomen. Și de asemenea să nu ne axăm doar pe combaterea violenței, ci și pe anumite comportamente. Ar trebui să stigmatizăm uh, faptul că la nivelul societății este acceptată oarecum violența împotriva femeilor și trebuie să schimbăm și modul în care sunt crescuți copiii pentru ca în practică oamenii să trăiască în mod egal. Vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru munca dumnea ei și sper ca după vorbele de astăzi să vină și faptele. Sper să trecem de la vorbi la a proteja, de asemenea, femeile. Următoarea eh, la cuvânt este doamna Boscur. Eh, aveți un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Comisia, în programul de la Stockholm, a afirmat că se va servi de toate mijloacele posibile pentru a combate violența împotriva femeii. În clipa de față încă nu există o strategie cuprinzătoare, iar uh, problemele sunt acute. Pentru că siguranța uh, este importantă, mai ales pentru cele mai vulnerabile persoane și acest lucru este valabil pentru un grup uh, Uh, mare de femei care sunt supuse unor căsătorii forțate sau care sunt victime ale mutilării genitale. Sunt uh, probleme cotidiene um, și uh, le întâlnim în toată lumea, dar inclusiv în Europa. Trebuie să acordăm victimelor acestor practici toată atenția necesară, iar Comisia trebuie să elaboreze cât mai repede posibil o strategie europeană pentru combaterea violenței împotriva femeii acordând o atenție deosebită acestor practici dăunătoare. Este mai important să acționăm de pe acum și nu abia în 2012 sau 2013 trebuie să uh, existe și uh, o, hotărâre de protejare a victimelor pe plan european, uh, pentru că siguranța unei persoane nu trebuie să se oprească la granițele unei țări. Mulțumesc foarte mult! Salut. Nu-l văd pe domnul Șimanski în sală, nu știu dacă este aici. Dacă da, atunci are cuvântul timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte, aici sunt. În ceea ce privește antevorbitorii mei și în ceea ce privește pe doamna Svensson, aș vrea să vă spun încă o dată că violența împotriva femeilor e un fenomen foarte răspândit în viața socială. Și una din cauze Uh, ține de faptul că femeile au mai mult puține posesiuni materiale, că sunt discriminate în viața lor profesională, că au un acces mai redus la salarii, sunt plătite mai prost și se bucură de un nivel social mai scăzut. Însă femeile sunt cele care poartă povara creșterii copiilor și în foarte multe țări beneficiile care decurg de pe urma acestui fapt sunt insuficiente. Să nu uităm că există țări în care, din cauza nivelului scăzut de servicii sociale, femeile sunt dependente de soții lor. Așa ceva e inacceptabil. Noi trebuie să ne asigurăm că femeile sunt răsplătite pentru faptul că uh, rămân însărcinate, dau naștere copiilor după care îi cresc. Trecem acum prin uh, dificultăți economice și din cauza demografiei noastre. Și să nu uităm că astfel de beneficii sociale, după părerea mea, ar putea combate acest fenomen, deoarece dependența economică a femeilor față de bărbați e una din cauzele care duc la o anumită pasivitate din partea femeilor sau lucru care de asemenea cauzează și uh, oarecare toleranță față de acest fenomen. Deci ar trebui să acordăm atenție acelor țări în care, din cauza sărăciei, femeile sunt într-o situație foarte delicată. E un raport foarte bun, îi mulțumesc doamnei raportor că încearcă să găsim împreună niște soluții. Mulțumim și noi și dăm uh, cuvântul doamnei Edith Bauer timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc raportoare pentru uh, materialul pe care l-a pregătit, pentru că se adresează unei probleme sociale extrem de importante. În Europa ne-am obișnuit ca lucrurile să se unească din loc atunci când au o semnificație economică. Raportul arată că, de altfel, că uh, în Europa anual se creează pagube de miliarde din cauza violenței împotriva femeilor. Violența uh, este uh, practic prezentă în toate categoriile sociale, și la cei de privat, și la cei săraci, dar și în cercuri mai înalte ale societății. Iar multe sute de femei Uh, devin victime uh, letale ale violenței împotriva femeii. Există și forme de violență împotriva femeii care uh, înainte vreme nu au existat în Europa. Vorbim de crimele de onoare, de mutilarea genitală feminină, care iată face victime și în uh, Uh, Europa. De aceea ne-am bucurat foarte mult dacă s-ar naște o normă uh, juridică împotriva violenței aplicate femeilor, dar fără un temei juridic acest lucru nu este posibil. Ceea ce putem însă să facem este să realizăm o strategie europeană în acest domeniu dacă deja nu putem armoniza legislația națională din domeniu. Raportul arată că există multe uh, acte de violență împotriva femeilor care nu sunt recunoscute ca infracțiuni de anumite uh, uh, legislații naționale. Poate că viitorul cadru de reglementare va face ceva uh, să schimbe Uh, această situație, însă trebuie ca aceaste, aceste norme să se înscrie într-o strategie mai globală. Mulțumesc, spune președintele, și dau cuvânt acum doamnei Costa timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu doamnei Svensson pentru acest raport. Violența împotriva femeilor și a copiilor este un fenomen care s-a propagat în Europa Trebuie să facem uh, propuneri credibile pentru elaborarea unei strategii care să prevină acest fenomen. Din uh, păcate este vorba despre violență în uh, familie, la domiciliu, despre mutilări genitale, dar există și alte fenomene. Fenomenul de mobbing la locul de muncă, de pildă, hărțuire la locul de muncă, um, izolarea sau discriminarea femeilor însărcinate, um, Eh, există și fenomene de violență din partea mass media la adresa eh, femeilor. Și eh, Ă, toate aceste ă, lucruri fac parte din complexul ă, violenței împotriva femeilor. Este nevoie și de o mai bună armonizare a reglementărilor, recunoașterea reciprocă a prevederilor din statele membre, pedepsirea corespunzătoare a violenței împotriva femeilor și copiilor, acordare de asistență juridică, psihologică pentru femei, pentru copii care au avut de suferit în urma violenței trebuie să dispunem de statistici clare, să putem găsi formele necesare de prevenire, astfel încât fenomenele de violență să fie reduse. Trebuie să existe și cred că la nivelul Parlamentului European există o, viol- o voință comună. Eu am și semnat de altfel un document în acest sens. Trebuie să milităm pentru o Europa fără violențe. Mulțumim foarte mult și acum doamna Bastos timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte, Sra. comisar, estimados colegi, estimados colegi. Violența împotriva femeilor este o gravă încălcare a drepturilor omului. Au spus-o toți, ceea ce, toți care au luat cuvântul până acum. Este un fenomen global și cred că nici din punct de vedere geografic, nici din punct de vedere cultural nu există prea mari diferențe. Este vorba de un fenomen care adesea, cel mai adesea apare în familii oarecum mai dezavantajate sub raport economic, dar fenomenul există în toate păturile și straturile societății societății. Presupunem că o cincime din toate femeile din Europa au uh, fost uh, cândva uh, victimele unui abuz uh, de violență odată în viața lor. Trebuie să susținem aceste femei care au devenit uh, victimele violenței, trebuie să le protejăm. Avem nevoie de inițiative comune, avem nevoie de o uh, protecție eficace, avem nevoie de anchete uh, Eh, care să funcționeze și care să fie eficace și trebuie, nu în ultimul rând, să avem și niște adăposturi pentru femeile care au suferit eh, acte de violență. Asta pe lângă, evidență acțiunile care trebuie aplicate făptuitorilor sănătatea psihică și uh, fizică a femeilor nu poate fi măsurată în cifre. Oricum, fenomenul deja a dăunat uh, foarte mult, inclusiv în termeni financiari, societății noastre. Avem nevoie de o armonizare pentru că trebuie să punem pe picior de egalitate femeia cu bărbatul și trebuie să creăm un cadru de reglementare european care să uh, gireze această combatere a uh, Uh, violențe împotriva femeilor și care să sensibilizeze cetățenii în legătură cu această formă de uh, violență. Mulțumesc, spune președinte, doamna Blinkevičiūtė, un minut. Uh, Vă mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să-i mulțumesc în primul rând doamnei Brita Svensson pentru acest raport atât de bun care oglindește foarte bine situația, arată cum sunt încălcate drepturile omului. Și de asemenea se vede că această violență nu cunoaște frontiere geografice. Conform programului de la Stockholm, adoptat anul trecut, UE ar trebui să găsească o strategie împotriva violenței față de femei cât mai rapid și de aceea încurajez Comisia să ia acțiuni cât mai repede. Violența împotriva femeilor include și exploatarea sexuală, traficul de persoane, căsătoriile forțare, uh, mutilarea genitală, iar toate aceste delicte le afectează în mod irreversibil pe femei. Sănătatea lor fizică și mentală este afectată. De asemenea, de aceea ar trebui să fie pregătit mai bine personalul, cei din adăposturi sau polițiștii, pentru a putea acționa coordonat împotriva acestui fenomen. Vreau să-i mulțumesc acum doamnei uh, comisar pentru faptul că dumnea ei dorește ca și ONG-urile să se implice. Și vreau să vă spun că în situația actuală de criză, violența crește. De aceea finanțarea în acest domeniu nu ar trebui să scadă cu niciun preț. Și acum în ultimul vorbitor înscris este doamna Flașicova, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Violența împotriva femeilor s-a aflat în centrul atenției noastre în ultimii ani și nu am reușit totuși să stopăm aceste fenomene de violență. Și uh, nu doar femeile sunt victime ale violenței, ci și uh, copiii. Uh, și uh, trebuie să creăm o siguranță a copiilor în cadrul familial. Trebuie să acordăm atenție acestui fenomen pe plan european. Uh, Eh, să prevenim violența domestică împotriva femeilor și copiilor. Trebuie să protejăm interesele lor, iar acest lucru este foarte complicat, pentru că există eh, violență, dar există și restricționarea libertăților eh, individului, există traficul de persoane, deci o serie întreagă de fenomene pe care trebuie să le combatem mai eficient. De asemenea, pedepsele trebuie să fie mai severe împotriva acestor fenomene. În felul acesta vom reuși să prevenim uh, violența împotriva femeilor și să garantăm o viață uh, bună femeilor. Mulțumim și acum trecem la procedura intervențiilor spontane de tip Cash the Eye. Avem 15 înscrieri la cuvânt, având în vedere uh, importanța subiectului și pentru că am și câștigat puțin timp, voi da cuvântul următorilor. Másik Luhán Roitova, Tarabella Dăncilă, Regner Meissner, Nikolai, Vertman, Morvai képviselőknek, akik... Restul, restului nu pot să-i dau cuvântul pentru că pentru că oricum am extins uh, lista dezbaterii, uh, înscrierea la cuvânt și, și dezbaterea, uh, deci ne cerem scuze de la acestea. Domnul Kelly, primul. Domnule președinte, aș vrea să vă atrag atenția asupra două aspecte. Mai întâi, violența împotriva femeilor și, în al doilea rând, situația bărbaților lucrători în industria hotelieră. Aici uh, trebuie să uh, creăm uh, niște cursuri și niște capacități practice în rândul bărbaților care să își te, poată tempera furia, să-și poată controla emoțiile și să nu, să nu le descarce pe femei despre rolul bărbaților în industria hotelieră. Michaela Hart, o bună prietenă, a fost uh, ucisă uh, în, uh, uh în Mauritius în, în cadrul unui jaf uh, într-un hotel. Cred că este necesar să uh, vedem care sunt riscurile, care sunt uh, uh care sunt uh, cazurile în care bărbații au acces la camerele femeilor și uh, în alte situații. Vă rog, uh, să respectați timpul acordat. Oricum am fost generos și acum dau cuvântul domnului Tarabela. Un minut. Tarabela. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Salut raportul președintei Svensson, care spune că trebuie să considerăm toate violențele ca fiind delicte penale. În general, apreciez faptul că Uniunea Europeană cu state și culturi uh, diferite încearcă să combată acest fenomen. În ceea ce privește violențele, văd însă că există mari diferențe de tratament. De exemplu, în cazul violului, deși e un delict penal peste tot, nu e definit la fel în toate statele membre. În Letonia, uh, violul, de exemplu, nu există. În Malta, de exemplu, un bărbat nu poate fi violat de alt bărbat, iar în Slovacia, dacă ești violat cu un obiect, nu se consideră că a fost un viol. Deci femei, copii văd cum viețile lor sunt distruse, deoarece aceste delicte sunt uh, reduse, practic, importanța lor e redusă. Și de aceea Comisia trebuie să stabilească o foaie de drum eficientă împotriva tuturor formelor de violență. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, la rând este doamna Meissner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, putut constata deja în cadrul acestei dezbateri. Violența împotriva femeii nu este un delict cavaleresc, ci este o încălcare a drepturilor omului și de multe ori și copiii sunt afectați, fie că sunt victime directe ale violenței în familie, fie indirect. Dar și uh, sarcinile și nașterile premature uh, sunt de multe ori uh, urmare a violenței în familie. Să nu mai vorbim despre mutilarea genitală, despre traficul de persoane și de alte fenomene. Eu sunt recunoscătoare pentru acest raport. Este important să existe o egalitate de gen dar egalitatea de gen este periclitată prin violența împotriva uh, femeii. Noi trebuie să elaborăm o directivă care să fie valabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru că doar în felul acesta putem progresa în acest domeniu. Este un fenomen care, de fapt, depășește granițele noastre. Uh, Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Vertman. Un minut. Violența împotriva femeii are multe fețe și este o problemă internațională. Ea trebuie uh, uh, încă să uh, ajungă să fie controlată de Comitatea Internațională. Sănătatea, demnitatea femeilor sunt periclitate. În consecință, participarea femeilor la societate în general este limitată. Dar violența împotriva femeii este și o problemă socială dacă ne gândim la costurile pricinuite în sistemul de sănătate și de justiție. Femeile sunt cele mai periclitate în domiciliul lor, și uh, cele mai multe cazuri de violență împotriva femeilor sunt cazuri de violență domestică. Violența împotriva femei nu este un delict cavaleresc și trebuie să fie pedepsită conform normelor penale în toate statele Uniunii Europene. Mulțumesc. Președintele, domnul Micolașic. Președinte, în calitatea mea de raportor din umbră doresc să ofer... Micolașic. Micolașic Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Orice formă de violență are niște urmări pe termen lung. Este afectată nu doar familia, ci întreaga societate și trebuie condamnată această violență împotriva femeilor, împotriva copiilor. Violența în cadrul familiilor este de asemenea un motiv, o cauză a avorturilor spontane, de exemplu. De aceea trebuie folosite toate instrumentele de drept penal pentru a combate aceste forme de violență. De asemenea, e foarte necesar să ocrotim femeile sărace împotriva propunerilor de a rămâne însărcinate pentru alte femei, de a fi mame surogat. E vorba aici de exploatare genetică, un fenomen care contravine clar uh, faptului că noi vrem, de exemplu, să uh, împiedicăm traficul cu organe. Deci astfel de acțiuni reprezintă o formă de trafic și pe internet apare așa ceva. Dăncilă să ia cuvântul

am fost prima care a scris în Ungaria uh, uh, un, o carte, de fapt au fost două, în uh, legătură cu tema violenței aplicate femeilor. Din păcate, sunt foarte triste că de atunci încoace nici nu s-a făcut prea mult împotriva acestui flagel. Sunt de acord cu faptul că nu poate exista o singură lege europeană pentru a combate violența împotriva femeilor, însă există foarte multe surse de finanțare pe, și foarte multe programe care, în mod declarativ, luptă împotriva violenței aplicate femeilor. Vreau să întreb, vreau să întreb pe doamna comisar eh, cum apreciați dumneavoastră și cum evaluați aceste probleme. Nu ar trebui să întrebați guvernele ce au făcut, ci să vă adresați direct victimelor, asociațiilor de reprezentare a femeilor căzute victime ale acestei forme de violență. Sau eh, puteți să, să întrebați eh, femeile care încearcă să iasă din iadul prostituției în Amsterdam sau la Budapesta. Să întrebați acele femei

Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, când e vorba de egalitatea de gen, Uniunea Europeană este vârf de lance. Este Uniunea Europeană vârf de lance și în ce privește combaterea violenței împotriva femeilor. Raportul arată foarte clar că anual costurile pricinuite de violență în general se ridică la 33 de miliarde <clears throat> Această cifră arată foarte clar că uh, este necesar acest uh, catalog de măsuri uh, despre care vorbim aici. Instruirea polițiștilor, judecătorilor, juriștilor este necesară și mulțumesc raportare că a reținut toate aceste detalii care argumentează cazul nostru. <clears throat> Cred, în plus, că ar trebui să se acorde o, o atenție sporită și violenței la locul de muncă, pentru că aici este vorba de, eh, este nevoie de niște formulări mai specifice. Mulțumesc. Și eh, în cele din urmă, doamna Roitova are cuvântul timp de un minut. Eh, děkuji, pane předsedo. Vždycky, když vidíme v médiích... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De fiecare dată când vedem în presă că încă o femeie a căzut victima acestei violențe, fie că e vorba de femei sau de copii, ne întrebăm cum se face că anturajul lor nu a știut ce se întâmpla. De aceea, această strategie anunțată de comisie trebuie să conțină niște mecanisme concrete de diagnostic pentru instituțiile medicale, dar și pentru serviciile sociale, pentru a veni cât mai repede în ajutorul victimelor. E nevoie de sancțiuni severe atunci când au loc, de exemplu, violuri legate de anumite rituri. Judecătorii, de asemenea, trebuie pregătiți pentru a aplica o toleranță zero, mai ales în ceea ce privește mutilarea genitală. Strategia trebuie să previntă, de asemenea, asistență juridică și socială gratuită pentru victime. Îi mulțumesc foarte mult, doamnei raportor. Eu nu mă voi opune punctului G, considerentului G, deoarece de fapt, mă voi abține la acest vot, deoarece acolo există o problemă legată de copii și de mame. Am încheiat procedura CashDI și dau din nou cuvântul uh, doamnei Cecilia Malmström ca în numele Comisiei să ne adreseze câteva cuvinte de încheiere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi deputați, dragi deputate, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere pe această temă importantă și mulțumesc și doamnei Svensson și raportorilor din umbră. Cum am spus la început, uh, plănuim mai multe măsuri. Pachetul privind victimele este deosebit de important, va fi anunțat luna viitoare. De asemenea, avem și uh, programe politice pentru conștientizarea populației. Și urmărim de asemenea îndeaproape în lucrările Consiliului Europei care va finaliza lucrările la acea convenție europeană privind uh, combaterea acestui fenomen. Deci vom vedea cum vom putea face obligatorie această legislație în domeniile în care există competență comunitară. De asemenea, dumneavoastră ați adoptat directiva privind combaterea traficului de persoane și acolo sunt stipulate foarte multe măsuri de prevenție, dar și de sprijin pentru femeile și copiii care cad victimele traficului în scopuri sexuale. De asemenea, și în pachetul uh, pentru azil există anumite părți uh, unde se vorbește despre femeile care au fost victimele violenței sexuale. Problemele sunt enorme, așa cum a spus și dumneavoastră, și o rușine să vedem că femeile și fetele din Uniunea Europeană uh, trăiesc cu frica zi de zi. Se tem să nu fie violată, să nu fie traficată și, din păcate, de foarte multe ori, făptașii sunt cei în care ele au încredere. Soți sau membri ai familiei și așteptăm rezultate concrete în ceea ce privește combaterea acestui drept. De asemenea, îi uh, salut și pe bărbații curajoși care au vorbit aici, deoarece nu e vorba aici doar de o problemă a femeilor, ci de o problemă a noastră în general și doar împreună putem combate acest fenomen groaznic. Trebuie să ajungem să avem o uniune în care nimeni să nu se teamă de violență doar pentru că aparține sexului greșit. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Acum îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Svensson. Vă rog. Tac. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile înțelepte în cadrul acestei dezbateri și pentru uh, hotărârea pe care am putut să o uh, disting în intervențiile lor. Uh, Aș dori să spun Comisiei că noi așteptăm acel pachet de măsuri pentru uh, sprijinirea victimelor, dar avem nevoie și de o directivă pentru combaterea violenței. Um, nu trebuie să fiți de acord cu fiecare cuvânt care figurează în acest raport, dar important uh, este un da în final pentru a da un semnal Comisiei că noi așteptăm o directivă. Este important să uh, demonstrăm femeilor care în clipa de față se află în situații dificile că ele nu trebuie să se rușineze de situația lor, că făptașii sunt vinovați, că aceia sunt cei care trebuie să se rușineze și nu victimele lor. Vreau să spun că există multe femei care uh, datorită sprijinului societății civile, au reușit să supraviețuiască. Au uh, beneficiat de sprijinul unor organizații de femei sau de protejarea victimelor, au reușit să își refacă viața. Deci, uh, noi trebuie să susținem femeile care se află în aceste situații și să reușim să le determinăm pe victime să spargă zidul tăcerii, să uh, afle că ele pot să beneficieze de sprijinul nostru. Este important să arătăm cu degetul asupra acestei probleme și ca toate straturile societății să înțeleagă acest lucru. Pentru că nu este vorba de grupuri specifice care să se găsească doar la un anume strat al societății. Problemele sunt în toate straturile societății. Sunt probleme care nu mai sunt acceptabile. Nu trebuie să permitem ca uh, femeile să să uh, se uh, afle în aceste situații chinuitoare. Trebuie ca ele și copiii lor să poată să ducă o viață normală. Mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, cât de hotărâți sunt. Împreună vom învinge. Mulțumesc foarte mult și Aș dori la rândul meu să mai spun ceva. Omul l-a creat pe om după înfățișare, eh, Dumnezeu l-a creat pe om după înfățișarea sa și eh, demnitatea eh, este valabilă și pentru femei. Încheiem aici dezbaterea. Mâine la ora 12 vom vota acest raport.